Uh, Dragi colegi, Start. începem. The colleagues were, were not very new. Dragi colegi, nu suntem încă foarte numeroși, dar sunt convinsă că toată lumea va sosi pe măsură ce avioanele ajung la Bruxelles, sau cel puțin așa sper. Punctul 1 este adoptarea ordinii de zi. Are cineva observații? Nu. Atunci ordinea de zi se consideră adoptată. Avem apoi o mică... Doamna Alfano. Sì, Presidente, grazie. Io desideravo porre eh, una questione che riguarda... Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare referitoare la ordinea de zi. Am o întrebare care se referă la ordinea de zi. Este vorba de voturile de mâine la raportul Macovei. Cred că știți că mâine avem uh, voturi la ora 15. Din păcate, în același timp au loc și lucrările Comisiei CRIM. Și, deci, avem acolo și un schimb de opinii cu deputați din alte state membre, deci nu se poate anula și nici amâna reuniunea de mâine. Mulți colegi, chiar și doamna raportor, este, sunt și este membră la CRIM. Și deci ar fi păcat să nu putem veni la liber ca să putem vota pe acest raport. Ar fi păcat să trebuiască să alegem între liber și crim. Am discutat cu coordonatorii de la CRIM și am putea să mutăm voturile de la CRIM de la 9 la 10 și jumătate și să votăm uh, avizul Macovei după ce se încheie voturile celelalte la CRIM. Aș dori totuși să particip la aceste lucrări și nici n-aș vrea să lipsesc de la reuniunea CRIM și nici de aici. Când ceea ce privește acest punct, raportoarea nu este prezentă chiar acum și deci nu cred că trebuie să luăm decizia în absența sa. În al doilea rând, înțeleg că au avut loc consultări în legătură cu această propunere și nu există nicio majoritate pentru. Sincer, înțeleg problema, dar este o problemă care rămâne indiferent de aranjamentele făcute, pentru că asta este, comisiile uh, își au lucrările în același timp. Și eu trebuie să merg la altă comisie la ora 3, deci nu cred că putem rezolva această problemă. Oricum, nu aș dori să iau decizia în lipsa raportoarei. Deocamdată rămâne așa. Doamna Mathieu. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu v-aș ruga să votăm așa cum a vrut, cum a propus doamna Alfano și să vorbim și cu coordonatorii și să nu vă pronunțați dumneavoastră. Mulțumesc! Dar eu nu prezentam o poziție personală, spuneam doar că nu mi se pare potrivit să luăm această hotărâre în lipsa raportoarei. E chiar o membra grupului dumneavoastră și nu cred că este bine. Dacă doriți, putem stabili că rediscutăm subiectul la sfârșitul reuniunii ca să o putem întreba și pe doamna raportor. Este vorba de o mutare a votului de la ora 15 la ora 10.30. Deputații libe vor fi prezenți aici oricum, pentru că libe începe de la 9 și se termină la 18.30. Deci, uh, prezența minimă va fi întrunită. Iar la Comisia CRIM are loc o audiere interparlamentară cu 35 de membri din Parlamentele Naționale, cu doamna Malmström, și este o audiere prevăzută de șase luni, deci este o audiere foarte importantă. În ceea ce privește protocolul, cred că primirea a 35 de parlamentari naționali are prioritate pentru că nu cred că ar fi frumos să fim toți prezenți aici la vot la ora 3 și să lipsim de acolo. Nu e acceptabil. Well, I, I, again, I would... Încă o dată, vă propun să revenim asupra acestui punct mai târziu în această după-amiază după ce reușim să discutăm cu raportoarea și să privim și calendarul. Sunteți de acord? Haideți să luăm hotărârea după amiază, înainte de 6.30. Cred că trebuie să analizăm programul și să o întrebăm și pe doamna raportor ce părere are. Mulțumesc! Bun, deci spuneam că am o mică observație referitoare la dezbaterea pe protecția datelor din această după-amiază. Va fi vorba de o dezbatere comună. Începem cu regulamentul și continuăm cu directiva. Următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea domnului Chierum, directorul al, director al Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale, ca urmare a scrisorii din 22 aprilie trimisă de președintele Consiliului Director al acestei agenții cu privire la intenția Consiliului de a prelungi mandatul directorului. Deci avem plăcerea de a-l avea alături de noi pe domnul Chieru. Puteți aștepta un minut, vă rog frumos? Domnul Chierum este directorul FRA încă de la 1 iunie 2008 Ajungem, deci, în curând la finele mandatului de 5 ani și v-aș uh, acorda 10-15 minute ca să vă prezentați candidatura și apoi membrii vor putea să vă adreseze întrebări. Aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Ca urmare a intenției Consiliului Director al FRA de a prelungi mandatul cu încă trei ani, în conformitate cu regulamentul. De asemenea, să știți că mi-a făcut mare plăcere să primesc Comisia Libe acum câteva luni la Viena, la sediul nostru, unde am uh, purtat o dezbatere foarte vie. Acest schimb de opinie a fost foarte valoros pentru noi și am constatat uh, și rezultate imediate în urma acestui uh, schimb. Sper că vom putea repeta experiența și pe viitor. Acum cinci ani mă aflam chiar la acest prezidiu după decizia luată cu privire la numirea mea ca prim director al acestei agenții. Și atunci v-am promis că aveam să crez și citez un far european al protecției drepturilor omului. Un punct central pentru munca inovatoare, pentru dezvoltarea protecției drepturilor omului și un loc către care să uh, vă puteți orienta de câte ori doriți să purtați discuții pasionante privind această temă. Cred că astăzi pot să spun că mi-am îndeplinit misiunea. Recent uh, am uh, făcut obiectul unui raport extern de evaluare care uh, arată acest lucru în concluziile sale. Aș dori să subliniez câteva din realizările noastre din această perioadă de 5 ani am reușit să creăm o bază de date comparabilă și bine fundamentată privind drepturile fundamentale. Am uh, reunit date din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Când am început în 2007-2008, erau foarte puține date disponibile și cele disponibile nu erau comparabile la nivelul Uniunii Europene. Obiectivul nostru a fost să oferim probele necesare ca să permitem o creare de politici bazată pe probe și în domeniul drepturilor fundamentale. Am realizat studii juridice și sociale, am făcut avize și sondaje, aproape 100 de rapoarte în această perioadă de 5 ani, pe uh, o gamă largă de teme legate de drepturile fundamentale. Aceste rapoarte reprezintă baza avizelor, a foilor de documentare și a multor alte documente care ajung la dumneavoastră și care, sper eu, vă ajută în munca importantă pe care o desfășurați. Teoria noastră asupra comparării datelor a fost uh, confirmată de peste 300 de părți interesate, printre care eurodeputați, comisari, reprezentanți ai Consiliului și ai statelor membre. Aș dori acum să mă refer la a doua realizare. Agenția Drepturilor Fundamentale este un loc care primește actorii din domeniu pentru discuții importante. Suntem lideri în reunirea părților interesate din domeniul drepturilor fundamentale, ca să ajutăm recunoașterea politicilor UE în acest domeniu. Și aș avea câteva exemple. În iunie, peste doar câteva săptămâni, vom găzui un simpozion al experților privind promovarea statului de drept în Uniunea Europeană, pe baza expertizei FRA. Ne bucurăm foarte mult că și domnul Tavares din comisia dumneavoastră va lua parte la discuțiile de la Viena. Acum două săptămâni, am avut o platformă a drepturilor fundamentale la Viena. Am avut 250 de ONG-uri reprezentate, reprezentanțe unei game largi de organizații din societatea civilă. Au participat acolo și trei eurodeputați, mai mulți funcționari ai Comisiei, reprezentanței președinției irlandeze ai Consiliului Europei, ai OSCE, unii dintre uh, donatorii cheie și mulți alți actori din domeniul drepturilor omului. Instituția noastră a devenit un for foarte important pentru dezbaterea unor subiecte extrem de importante care ne privesc pe mulți dintre noi. Platforma Drepturilor Fundamentale este o sursă de inspirație pentru platforme similare, atât pentru Frontex, cât și, mai recent, pentru uh, coordonatorii antitrafic. În general, doresc să subliniez că am reușit să clădim o colaborare foarte puternică, o interacțiune cu alte agenții ale Uniunii Europene, în special cu agențiile din domeniul JAI. Am avut, de exemplu, o contribuție deosebită la implementarea strategiei drepturilor omului a Frontex. Dar și alte agenții din uh, din afara domeniului JAI sunt partenerii noștri. Anul trecut am um, realizat un raport comun cu Agenția pentru uh, Controlul Bolilor de la Stockholm. Poate că vă veți întreba de ce, de ce a colaborat această agenție cu FRA. Pentru că ei și-au dat seama că foarte multe chestiuni legate de drepturile fundamentale apar în munca lor și au uh, dorit să beneficieze de expertiza noastră specifică. De aceea am redactat un raport în comun. De asemenea, multe lucruri din rapoartele noastre au legătură cu domeniul lor, de exemplu când vine vorba de obstacole în calea accesului la sănătate, în cazul romilor și al migranților ilegali. În cele din urmă, ca ultima realizare, aș vrea să vă spun că acum 5 ani, când am fost aici, unii dintre dumneavoastră m-au întrebat cum privesc uh, colaborarea cu Consiliul Europei. Încă o dată, Vreau să mă refer la evaluarea externă, care arată că inițial Consiliul Europei a exprimat un scepticism marcat față de acest nou actor, însă acum atitudinea sa este de entuziasm și de dorință de colaborare. Vreau doar să vă spun că împreună Împreună cu CEDO am reușit să realizăm două publicații. Prima se referă la discriminare care a fost foarte bine primită în cele 27 de state membre, și cea de-a doua va ieși peste o lună și se referă la azil și imigrație. Noi am um, introdus datele noastre, le-am transmis, am transmis munca noastră analitică Consiliului Europei în domeniul ca LGBT-ul, violența la adresa femeilor și multe alte subiecte importante. Aș dori să mai menționez încă un punct. În paralel cu construcția acestei instituții în domenii importante, a trebuit să realizăm și un loc de muncă în Viena, să ne stabilim procedurile interne, să recrutăm personal suplimentar. Am început cu un grup mic de 30-35 de persoane și am ajuns acum la aproape 100 a fost nevoie să ne adaptăm structurile organizaționale ca să facem față noilor sarcini și noilor provocări. A trebuit să creăm programe de bunăstare, inclusiv o politică antihărțuire, previziuni bugetare și alte uh, instrumente de planificare destul de avansate. Știu că unii angajați nu au fost mulțumiți de schimbări și de curățarea vechilor proceduri și uh, chestiuni. Și știu că unele dintre aceste nemulțumiri au fost prezentate și în fața dumneavoastră. Vreau să profit de ocazie ca să vă asigur că am făcut tot ce ne-a stat în putere ca să rezolvăm aceste probleme în mod rapid și profesionist. Mă bucur să spun că FRA are proceduri foarte transparente. În 2012, agenția noastră a fost singura agenție europeană care nu a primit niciun fel de comentarii din partea Curții de Conturi. Alte instituții europene preiau acum câteva din instrumentele noastre bugetare, administrative și de planificare. Avem convingerea fermă că numai structuri interne eficiente ne pot permite să ajungem la rezultatele extraordinare pe care le-am obținut. Înainte de a-mi încheia această prezentare, aș dori să spun câteva cuvinte și despre viitor. Una dintre concluziile evaluării externe este aceea că agenția noastră ar putea fi utilizată și mai mult în contextul procesului legislativ la nivel european. După cum știți, agenția noastră depinde în continuare de solicitările instituțiilor Uniunii Europene. Toate probele FRA, după cum a spus președintele López Aguilar când a fost la noi la Viena acum câteva luni, toate datele FRA sunt relevante pentru munca de uh, creare de politici din comisia dumneavoastră. V-am uh, trimis contribuții privind elaborarea strategiei romilor, privind crimele rasiale și v-am uh, trimis contribuțiile noastre pentru discuțiile recente pe aceste teme din plenară. În 2012 v-am trimis avize cuprinzătoare în trei situații, în funcție de solicitările dumneavoastră specifice cum putem să progresăm și mai mult. Aici, la nivel foarte practic, aș propune să creăm un schimb de opinii regulat cu raportorii Parlamentului European, pentru ca cunoștințele FRA să devină mai accesibile, ca să vă ajute în munca dumneavoastră. Cred că am făcut progrese mari, dar mai trebuie făcute anumite lucruri și cred că este nevoie pentru asta de un schimb de opinii mai regulat. Încă o concluzie este că ne putem spori și interacțiunile cu statele membre pe teme specifice. Dar există aici anumite limite privind ce putem face din perspectiva resurselor. Dar sunt câteva moduri inteligente de a merge înainte. Am uh, experimentat creând grupuri mici de lucru în colaborare cu statele membre. De exemplu, pe tema analizării indicatorilor în domeniul situației romilor, cum măsurăm strategiile naționale. La fel, în ceea ce privește migranții clandestini, am colaborat cu ministerele de interne și avem un proiect de a crea un grup de lucru pe tema crimelor rasiale. Ca ultim punct, aș dori să mă refer la posibilă revizuire a regulamentului fondator al FRA. Ați avut o discuție privind cadrul financiar multianual din care a reieșit că este nevoie să se lisabonizeze acest regulament pentru ca FRA să devină în mod clar o agenție uh, transpilonică bazată pe cartă. Este greu să se reconcilieze situația de uh, agenție de pilon 3 cu obiectivul global al acestei agenții și sper că se poate progresa în acest domeniu. În același timp ne putem gândi că carta ar trebui să devină coloana vertebrală normativă a muncii agenției noastre. În încheiere vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat șansa de a participa la clădirea primei agenții primei instituții de drepturile omului din secolul 21. Am o echipă fascinantă la Viena, care în mod constant au dat tot ce au putut și și-au utilizat creativitatea și profesionalismul pentru a realiza această instituție unică în Uniunea Europeană. Sigur că aș dori să profit de ocazie ca să vă mulțumesc dumneavoastră, Comisiei Libe, pentru susținere și pentru interacțiunile constructive pe care le-am avut în acești, în acești cinci ani. Mulțumesc foarte mult! Uh, uh, Mulțumesc, domnule Kerum. Există patru persoane care doresc să, interven, să intervină eu, doamna Gânț, doamna Lopez și doamna Iaruca. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Am să vă rog să fiți cât se poate de subcinți, pentru că mai avem doar 10 minute la dispoziție. Doamna Gânț, voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Înainte de toate, aș dori să vorbesc despre costurile inițiale pentru înființarea agenției, o perioadă absolut critică, deoarece um, implică și crearea de regulamente, de norme. Iată de ce cred că a fost o perioadă foarte rodnică, perioada despre care vorbiți. De asemenea, Apreciez foarte mult colaborarea dumneavoastră cu ONG-urile. Am luat parte la ultima întâlnire despre care vorbeați și cred că este foarte important pentru instituțiile europene să aibă un parteneriat, o puntă de comunicare cu ONG-urile. Cred că este foarte important pentru munca dumneavoastră să vă aduceți o contribuție directă, dar și să aveți agenți care participă uh, în uh, teritoriu, la fața locului, promovând această cultură a drepturilor omului. Aș dori să punctez și dumneavoastră ați făcut acest lucru despre o interpretare destul de restrictivă a cartei și aș dori să vorbesc despre felul în care dumneavoastră aplicați această carte. Iată de ce aș dori să vă întreb în ce măsură credeți că ați putea extinde domeniul de aplicare al cartei, incluzând o monitorizare permanentă a calității democrației din statele membre? Acest subiect a fost discutat tot mai des în Uniunea Europeană și este un punct cheie în rezolvarea dilemei presupusă de Copenhaga. Dar și o ultimă întrebare subcintă. Cum puteți uh, promova mai bine cultura drepturilor uh, fundamentale în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Romero Lopez. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Chierum, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Aș dori să vă întreb, uh, să vă pun o întrebare referitor la violența de gen și violența împotriva femeilor. Doamna comisar Reding a vorbit deja despre ideea de a realiza un studiu sau un atelier uh, care să abordeze acest subiect, uh, violența împotriva femeilor, în contextul familial, dar poate și în afara familiei pentru că există cazuri de violență împotriva femeilor, nu numai în sânul familiei, de pildă când vorbim de traficul de ființe umane. Care credeți că ar fi disponibilitatea guvernelor de a pune la dispoziție datele relevante la aceste cazuri? Parlamentul vorbește întotdeauna de reticența statelor membre de a furniza aceste date. Am dori să știm care este amploarea reală a acestui fenomen în Uniunea Europeană. Violența împotriva femeilor, așadar, și problema traficului de ființă umană. Agenția a luat în considerare aceste lucruri? Mulțumesc, doamna Iarucă. Da, mulțumesc foarte mult. Nu am întrebări, am doar câteva observații subcinte. Eu am fost raportor pentru cadrul financiar multianual privind FRA și doream să felicit activitatea desfășurată de FRA, respectând pe deplin prevederile cadrului. Evident, încă mai e mult de făcut. Dumneavoastră ați introdus acest nou termen, lisabonizarea, nevoia de a lisaboniza. Da, într-adevăr, trebuie să modificăm regulamentul fondator înainte de toate. Cred că aceasta este misiunea noastră principală și va trebui să ne ocupăm de acest lucru. Sprijin uh, un nou mandat pentru domnul Kerum Dânsul a făcut o treabă excelentă, bineînțeles ținând cont de limitările impuse de regulamentul existent. Mulțumesc! Doamna Iaroca, ultima intervenientă, vă mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc, domnule Kerum pentru activitatea dumneavoastră. Multe subiecte au fost introduse pe ordinea de zi uh, grație activității dumneavoastră. Un subiect important s-a referit la situația romilor. Atenția dumneavoastră ne-a sprijinit considerabil și va continua să ne sprijine. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Veți sprijini Comisia FEM în obținerea de date segregată în referitor la zonele cele mai sărace pentru raportul de evaluare al Parlamentului care trebuie elaborat în următoarele luni. Vom organiza de asemenea o misiune în Croația pentru colectarea de date și vă mulțumesc că ne-ați pus deja la dispoziție uh, informații importante înainte de a ne deplasa în teritoriu. Aș dori de asemenea să vorbesc despre domenii prioritare precum locuințe, um, alimente și aș dori să o felicit pentru faptul că colectați date suplimentare referitoare la alte domenii, precum violență și aș dori să vă rog să ne puneți aceste date la dispoziție. Știu că aveți deja informații pentru anul 2011. E vorba de informații care ar putea să fie foarte, foarte utile pentru noi în tocmai uh, ca și raportul uh, FAM și raportul uh, pe care îl veți pregăti pentru 2014 referitor la discriminările de gen, inegalitățile care există între femei și bărbați. Dacă ați putea așadar să ne puneți aceste date la dispoziție pentru a elabora un aviz cât se poate de repede, ar fi excelent. Încă o dată vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare colaborările viitoare. Mai există cineva care dorește să intervină? Nu. Atunci uh, voi adresa eu ultimele întrebări. Sper că nu am să stric cheful nimănui. În primul rând, aș dori să mă alătur acelora care v-au felicitat pentru activitatea excelentă desfășurată în ultimii cinci ani. Ați uh, prezentat uh, niște rapoarte excelente și veți prezenta un raport interesant săptămâna viitoare referitor la homofobie, un raport cu adevărat excelent. Dar am câteva întrebări. În primul rând, o întrebare mai degrabă politică referitor la rolul FRA și referitor la rolul dumneavoastră ca prim director FRA, pentru că dumneavoastră ați uh, conturat rolul acestei agenții. Pentru uh, a fi sincer, cred că și întrebarea doamnei uh, Kinga Guns uh, viza un pic acest aspect. Agenția pentru Drepturile Fundamentale ar trebui să vegheze la respectarea acestor drepturi sau ar trebui să fie mai degrabă un serviciu de analiză? Vorbiți de acest din urmă serviciu, cu toții vorbim despre acesta, e foarte util, dar atunci dacă acceptăm că rolul frai e un rol limitat la analiză, la elaborarea de studii, atunci ar trebui într-adevăr să luăm în considerare o modificare a tratatelor, o lisabonizare. Eu mă aștept ca, un tratat, ca o agenție în temeiul tratatului de la Lisabona să fie um, o agenție care veghează la respectarea drepturilor fundamentale care este rezultatul practic al uh, studiilor și recomandărilor excelente, de altfel pe care le faceți. Se înregistrează mai puține încălcări ale drepturilor fundamentale și drepturilor omului în statele membre? Nu cred. Continuă um, să expulzeze populația romă, femeile în continuare sunt discriminate, libertățile media sunt limitate. Cum uh, Uh, vă închipuiți uh, ca FRA să devină în viitor un adevărat um, protector, un adevărat apărător al drepturilor fundamentale. Adesea, mi se pare că în um, Consiliul Director uh, există persoane care au păreri la care au dreptul într-o democrație, însă care încalcă drepturile fundamentale. Dumneavoastră, cum abordați această situație? Le marcați? Uh, luați măsuri? De pildă când constatați că există o organizație care nu crede în drepturi uh, egale pentru femei și bărbați, libertatea presei și așa mai departe. Aș dori să știu. Și o ultimă întrebare. Dumneavoastră nu sunteți uh, doar o agenție pe versantul politic, ci sunteți și o agenție cu un versant administrativ și spuneați că anumiți membrii ai personalului nu sunt mulțumiți în, cu metodele de lucru ale agenției. Știți că deja au fost ridicate întrebări în acest sens, nu vă mai ascunde acest lucru, dar cred că e vorba de ceva mai mult decât uh, nemulțumiri ale angajaților. Chiar uh, s-au înaintat uh, reclamații în instanță. În anumite cazuri această reclamație a fost respinsă, dar în alte cazuri a fost considerată viabilă. Și având în vedere toate zvonurile care circulă la ora actuală, cred că e momentul să risipiți acele zvonuri. Aș dori să știu ce măsuri s-au luat în acest sens. Ce s-a făcut pentru a liniști nemulțumirile și în cazul acelor persoane care se simt victime a hărțuirii, fie că e justificat sau nu, ce s-a făcut pentru a le oferi acelor persoane um, sentimentul că se află într-un mediu liniștit de lucru? Acestea sunt întrebările mele, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Dați-mi voie să le iau în ordine. În primul rând, întrebarea doamnei Kinga, Kinga Mă bucur să vă revăd. Duc azi aparte la întâlnirea platformei uh, pentru drepturile fundamentale. Prezența eurodeputaților este apreciată nu doar de către noi, ci și de către societatea civilă. După cum spuneați, e nevoie de crearea acelei platforme la care să participe eurodeputați, uh, și alți reprezentanți ai instituțiilor europene pentru a se întâlni cu cetățenii și pentru a discuta probleme de interes comun. În, uh, în general am discutat uh, despre acele infracțiuni care incită la ură. A fost uh, discuție interesantă și sperăm că în anii care vin se vor organiza alte asemenea evenimente. În ceea ce privește interpretarea restrictivă de care vorbeați a cartei și a regulamentului, vă spune că părerea mea, încă de la început de când am început munca în această, în această agenție, în calitate de avocat, de funcționar, respect uh, regulamentul, însă nu mă deranjează să văd care sunt limitele acestui regulament și să le pun la încercare. După cum spuneați, uh, dumneavoastră, doamnă președinte, ca prim director al acestei instituții, cred că am o obligație de a încerca să văd care sunt limitele acestei instituții, ce poate să facă Ehm, ce e cu adevărat relevant pentru instituție, unde putem aduce plus valoare. În ziua de astăzi există mulți actori activi în domeniul drepturilor omului, nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci la nivel internațional, Iată, în uh, primii ani uh, am încercat să găsim un răspuns la această întrebare, unde putem veni cu plus valoare. Și cred că am găsit uh, o nișă importantă și, din păcate, aș spune că acea nișă e destul de mare. Vom continua pe acel făgaș și în cazul în care amendament, mandatul meu se va prelungi. În această perioadă inițială s-au purtat numeroase discuții referitor la libertatea media. S-au înregistrat progres în acest sens, am elaborat o serie de rapoarte, purtăm discuții la ora actuală cu Comisia. Putem spune așadar că am încercat să vedem care sunt uh, limitele și, uh, de asemenea, am încercat să avem o abordare punctuală după fiecare caz. Am încercat să ne întâlnim regulat cu coordonatorii, cu raportorii, să vedem care sunt problemele concrete unde agenția poate să-și aducă o contribuție. Dumneavoastră vorbați uh, de dilema Copenhaga, un subiect mult discutat. Uh, după cum vă spuneam la început, am, vom organiza în iunie un simpozion care va reuni experți din diferite state membre, din comisie, din parlament, pentru a vedea care sunt uh, indicatorii pe care trebuie să-i urmărim uh, pentru a vedea dacă uh, situația nu evoluează cum trebuie dacă e vorba de pildă articolul 2 în ceea ce privește statul de drept. Aștept cu mare interes uh, această discuție. Uh, urmărim uh, indicatori precum independența sectorului um, judiciar, um, raportarea infracțiunilor de instigare la ură și așa mai departe. Vorba de toți acei factori care ne atrag atenția ce trebuie să facem și ce trebuie să urmărim dacă vrem să protejăm valorile fundamentale ale Uniunii Europene. În ceea ce privește promovarea drepturilor omului în statele membre, aici am avut o abordare țintită, am uh, contactat uh, grupurile profesionale pentru a vedea cum putem genera un efect de multiplicatori. Există limite în ceea ce privește mm, populația asupra căreia putem avea un impact. Vorbeam, de pildă, de 800 de asistenți sociali. Aceștia sunt prezenți pe teren. Um, ne gândim, de asemenea, cum putem um, stabili un contact cu medici sau alți actori care sunt uh, prezenți și care interacționează cu populația. În ceea ce privește întrebarea doamnei Lopez, referitor la violența împotriva femeilor și măsurile luate în consecință. Cred că știți că la ora actuală desfășurăm cel mai mare sondaj în Uniunea Europeană referitor la violența împotriva femeilor. Urmărim nu doar uh, violența domestică, ci și violența înregistrată la locul de muncă, multe alte aspecte și sperăm ca uh, această inițiativă să fie uh, Uh, una de bun augur pentru convenția care se va organiza la Istanbul referitor la acest subiect și care uh, și sperăm de asemenea că va fi de folos statelor membre în uh, elaborarea de măsuri pentru a combate acest fenomen. La ora actuală există um, anumite state membre, de pildă Spania, care are un sistem elaborat de colectare de date referitor la incidența acestor cazuri de violență, dar alte state membre nu sunt în acea situație, deci există o disparitate în ceea ce privește datele disponibile în statele membre. Cred că activitatea noastră poate fi folosită pentru a creona un set de indicatori de pildă, care este pachetul minim de date pe care statele membre ar trebui să le uh, colecteze. În ceea ce privește traficul de ființe umane, acordăm atenție în deosebi situației copiilor și um, suntem în strânsă legătură cu coordonatorul european um, referitor la traficul de ființe umane și încercăm să ne coordonăm of, um, eforturile aici. Îi mulțumesc doamnei Zanuca pentru mesajul dumneai ei și am luat notă de observațiile dumneavoastră referitor la cadrul general. În ceea ce privește întrebările doamnei cam referitor la populația romă, voi transmite propunerea de a avansa uh, studiul referitor la uh, femeile Roma. Cred că vom putea face acest lucru, dar dați-mi voi să fac câteva observații succinte. Avem uh, o bază de date foarte importantă în uh, agenție. Avem multe informații pe care dumneavoastră le-ați putea valorifica în cadrul uh, discuțiilor dumneavoastră, însă e greu să ajungem la resursele umane care să ne permită să analizăm toate aceste date. La ora actuală discutăm cu um, universitățile pentru a vedea dacă putem um, crea niște parteneriate pentru analiza acestor date, dar uh, voi reveni ulterior cu informații concrete în acest sens. Eh, în ceea ce privește întrebările doamnei președinte, cred că ne aflăm undeva la mijloc. Am, da, cred că am făcut un pas înainte, nu suntem doar un supraveghetor, însă cu siguranță nu suntem doar un serviciu care se ocupă cu elaborarea de studii. Noi venim cu niște sfaturi bazate pe dovezi, adică Studiile pe care le facem, sondajele noastre produc date, însă acest lucru nu este satisfăcător și de aceea următorul pas e acesta. Cum putem să oferim aceste informații acelora care pot să schimbe ceva, indiferent că ne referim la statele membre, oficiale ai Comisiei și așa mai departe. Acesta este punctul în care ne aflăm acum și, într-adevăr, trebuie să ajungă informațiile și în media și la public în general. În prima perioadă a mandatului am folosit foarte multe resurse, astfel încât să ne creăm o bază de cunoștințe, o expertiză în ceea ce privește colectarea datelor. A fost foarte greu, a fost foarte dificil să facem sondajul legat de drepturile LGBT este primul asemenea sondaj din Europa. Am avut uh, foarte mulți respondenți, apoi am avut sondajele privind violența împotriva femeilor, sondajele în ceea ce privește populația romă. Nu că nu ne îngrijorează aceste subiecte, foarte multe lucruri au ajuns și la dumneavoastră, ați întreprins acțiuni și statele membre, însă e clar că în următoarea perioadă putem să facem mai multe și doresc să colaborez cu dumneavoastră ca să vedem ce vă este de folos, ce fel de, de ce fel de pachet de date aveți nevoie pentru diferitele dezbateri și vom fi mult mai eficienți în livrarea de date în timp real să observăm. Acum există această dezbatere, așa că haideți să oferim următoarele informații. În ceea ce privește platforma drepturilor fundamentale și actorii diferiți acestea, Inițial au existat următoarele discuții. Dacă ar trebui să existe o platformă îngustă în ceea ce privește drepturile fundamentale sau aceasta ar trebui să fie mai extinsă și anume să fie reprezentată societatea civilă în complexitatea ei și cu diferitele puncte de vedere. Am ales cea de-a doua opțiune. Și așa cum ați spus, aceasta, acest, această alegere a noastră a dus la niște probleme și de aceea am venit cu niște seturi de reguli în ceea ce privește subiectul. Am uh, renunțat să mai colaborăm cu un ONG pentru că nu avea o abordare corespunzătoare. Și învățăm în mod constant și vă pot spune cel mai recent, pe platforma privind drepturile fundamentale, am mai făcut niște pași pentru aprofundarea subiectului. Da, ne dorim să existe diferiți actori, însă aceștia trebuie să respecte regulile și dialogul să fie unul plin de respect. Apoi, în ceea ce privește politica acelora care diseminează informații și aceasta este discutată în acest moment. Majoritatea cazurilor au fost închise, însă mai există unul. A existat o audiere în instanță acum câteva zile și așteptăm încă decizia, însă, în rest, cred că ne-am încadrat în timp. Bine, mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, mulțumim că ați fost alături de noi. Am rămas puțin în urmă, așa că trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană sau raportul Macovei. Avem la dispoziție aproximativ o oră pentru acest punct. Observ că nu dorește, nu există observații. Bun, și atunci Vom avea o prezentare din partea Serviciului Juridic al Parlamentului cu privire la propunerea de directivă privind înghețarea și confiscarea. Apoi ne vom întoarce la problema legată de timpul de vot, văd că există consultări deja. Serviciul juridic ne va clarifica poziția pe care o are în ceea ce privește temeiul juridic și area de aplicare a instrumentelor în ceea ce privește tipurile de confiscare care sunt acoperite în temeiul juridic și apoi refolosirea socială a bunurilor. Întâi domnul Caiola din partea serviciilor juridice va lua cuvântul, apoi vom asculta comentariile doamnei raportor, apoi raportorii din umbră și oricare alți membri care doresc să, să ia cuvântul. Domnule Caiola, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să privind pe să prezint pe scurt răspunsurile la întrebările primite de serviciul juridic în ceea ce privește directiva privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni în UE. Prima întrebare, în ceea ce privește un echilibru, în ceea ce privește dovezile și uh, baza legală. În articolul 82.2, 83.1, în ceea ce privește tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dacă aceasta este sau nu baza juridică legală, noi credem că propunerea trebuie să meargă în următorul sens. Sancțiunile aplicate vor trebui să țină cont de tipul de infracțiuni și trebuie să ne referim la domeniile în care există crime, crime foarte, criminalitate gravă sau criminalitate transfrontalieră, așa cum apare aceasta în articolul 83.1. În ceea ce privește confiscarea care nu se bazează pe o sancțiune, aceasta credem că uh, este o legătură clară în ceea ce privește existența unei uh, sancțiuni. Apoi, cooperare judiciară în ceea ce privește infracțiunile. În articolul 5 din pro propunerea de directivă care există acum regăsim uh, acțiuni directe făcute de o persoană care ar, putea, ar fi putut să ducă la o condamnare și care mai presupun și faptul că a, avut, a fost comis o infracțiune. Apoi, dacă se introduce în legislația civilă acest fapt, atunci trebuie să se vadă care, va, care bază juridică va fi aleasă. Apoi mai apar întrebări în ceea ce privește respectarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate, așa cum apar acestea în tratat. Articolul 67.1 din Tratatul privind funcțiunea Uniunii Europene cere ca, în domeniul de libertate, securitate și justiție, diferitele sisteme legislative și tradiții din statele membre să fie respectate. Acest lucru este menționat și în articolul 82, care este unul dintre temeiurile juridice pentru propunerea de directivă din fața noastră. Introducerea acestui echilibru al probabilităților va putea să ducă la anumite probleme în, uh, în sistemele juridice și acesta nu este, la, nu este compatibil cu principiile de subsidiaritate și proporționalitate, așa cum apar acestea în articolele 1 și 82 și 82.2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Temerile legale care există acum în ceea ce privește cooperarea judiciară în cazuri penale arată în felul următor. Este clar că sarcina probei trebuie să fie destul de ridicată astfel încât să se alinieze principiilor care există în legislația penală. De aceea, confiscarea care nu se bazează pe o, pe o sentință nu este acoperită în propunerile care există acum și în articolul 82.2 și 83.1. Confiscarea care nu se bazează pe o sentință apare în temeiul juridic dacă există clar o legătură cu infracționalitatea și aceasta poate, fi privită, poate să fie privită ca atare. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, atunci articolele 82.2 și 83.1 nu ar fi temeiurile juridice corecte. Apoi, există regimuri care sunt în afara acestei directive. Dacă aceste regimuri ar putea fi folosite pentru implementarea anumitor instrumente sub sub această directivă, atunci, în cazul lor, ar trebui să fie aplicate altfel de proceduri penale și altfel de tipuri de protecție. Apoi, în articolul 5 din uh, propunerea de directivă, în confiscarea care nu se bazează pe o sentință, apare o persoană și pentru în cazul căreia o condamnarea ar putea fi de fapt rezultatul procedurilor de până atunci. Dacă nu ne aflăm la una din situațiile din articolul 5 de la litera A sau B. Această situație pare să se alinieze în cadrul um, acuzațiilor penale, așa cum sunt acestea stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Apoi, o a treia întrebare. Cum va arăta sistemul juridic în următoarele regim, în următorul regim, de exemplu ca în cazul Butler, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că, conform legii din 1994 din Regatul Unit în ceea ce privește traficul de droguri, nu există niciun fel de acuzație penală împotriva nimănui. Deci, răspunsul la întrebare e următorul. Dacă, în cazul unor regimuri similare cu cele din cazul Butler, când nu există niciun fel de acuzație penală, atunci Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că prezumția de nevinovăție nu poate fi aplicată. Totuși, regimul din această directivă propusă uh, e în relație cu o infracțiune și aceasta se aplică unei persoane care fie urmează să fie condamnată sau o persoană care este suspectată și acuzată. Această situație apare în articolul 48 din cartă și în articolul 6.2 din uh, Convenția Europeană privind drepturile omului și la acestea trebuie să se facă apel. Apoi, refolosirea bunurilor uh, confiscate în scopuri sociale. Legislația existentă nu, continu, nu conține dispoziții în ceea ce privește folosirea acestor bunuri. Există asemenea dispoziții naționale în anumite țări și se include aici, se include aici refolosirea bunurilor confiscate pentru scopuri sociale, de exemplu, însă această situație nu este întâlnită în toate statele membre. În principiu, bunurile intră în proprietatea statului membru respectiv, care le poate vinde sau le poate folosi cum crede că e bine. Apoi, trebuie să ținem cont de limitările competenței, competențelor Uniunii, pentru că ținem aici din nou cont de principiile de subsidiaritate și proporționalitate din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uniunea poate să acționeze doar în limitele stabilite de statele membre prin tratate. Doar aceste competențe le poate pune în aplicare. Competențele care nu i-au fost transferate rămân la latitudinea statelor membre. Temeiul legal pentru uh, propunerea de directive sunt articolul 82.2 și 83.1. Articolul 82.2 stabilește niște, niște reguli minime în ceea ce privește uh, examinarea dovezilor și drepturile pe care le au indivizii refolosirea bunurilor confiscate nu, nu, sunt, nu este acoperită în acest uh, articol 82.2. Doamna președinte, vă rog, îndreptați-vă spre final. Da? Apoi, Aici sunt stabilite niște reguli minime în ceea ce privește definirea infracțiunilor, așa cum sunt definite, dar au și o Uh, dimensiune transfrontalieră. Refolosirea bunurilor confiscate în scopuri sociale nu se aliniază definiției de infracțiune, așa că nu intră sub articolul 83, paragraful 1. Așa că refolosirea acestor bunuri în scopuri sociale se află în afara domeniului de punere în aplicare din articolul 83 și 82. Și mai mult există um, anumite um, probleme în ceea ce privește definirea acestora. Tot aici, în aceste articole, nu se spune nimic despre refolosirea acestor bunuri în scopuri sociale. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, voi răspunde cu plăcere. Vă mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumim, spune doamna președinte. Înainte, întâi vreau să spun tuturor celor care se află în sală și care doresc să ia cuvântul, fie că vorbim de membri sau invitați, vă rog să fiți cât mai succinți posibil, pentru că dacă nu, și la 10 seara ne vom afla tot în această sală, din partea mea vine, dar cu toții ne-am dorit să mergem la o oră decentă acasă, dar și să avem timp suficient pentru dezbateri. Așa că eu cred că ține de politețe între colegi și cei prezenți ca să fim cu toții cât mai succinți. Și eu am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Caiola. O întrebare la care să răspundeți cu da sau nu, dacă ați văzut versiunea cea mai nouă a amendamentelor de compromis, care cred că a fost făcută în această dimineață sau după amiază, și ce credeți? Textul acestor amendamente de compromis merge mână în mână cu temeiul juridic? Se suprapune cerințelor pe care le-ați menționat? Mulțumesc, doamnă președinte. Am primit amendamentele de compromis după 12.30. Am făcut doar o primă analiză și la prima vedere credem că sunt două probleme principale, doar două. Una nu are legătură cu temeiul juridic, se referă la utilizarea termenului recomandare într-o prevedere operativă. Știți că acest lucru nouă nu ni se pare că respectă principiile de redactare corectă ale legislației. Și cealaltă chestiune mai gravă se referă la amendamentul de compromis numărul 9. Nu știu dacă doriți să vă vorbesc acum despre el mai pe larg este vorba, vreți acum o analiză sau mai târziu? Da, văd că doamna raportor îmi face semn că da, deci vă rog să îmi răspundeți. Mulțumesc, aș vrea să spun că aici este vorba de criteriul jurisprudenței CEDO. Aș vrea să spun că Aceste criterii trebuie să răspundă la întrebarea dacă există garanții minime la uh, un astfel de proces, conform articolului 6. Nu se răspunde la întrebarea dacă dacă trebuie să se țină cont de principii menționate la articolele 32 și 33 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. În cazul Engel, A fost vorba de o procedură disciplinară din administrația olandeză. Și aceasta a fost considerată de curte ca fiind similară cu o cauză penală. Acest criteriu nu poate fi utilizat pentru a transforma ceva ce nu este penal în caz penal. Pe scurt, spune președinta, dacă nu mă înșel, există un articol 3 la amendamentele de compromis care trebuie să răspundă exact la această problemă. Articolul 3 sau alineatul 3? Alineatul 3. Ok. Yes, the problem is that this paragraph... Da, problema este că, cel puțin din punctul nostru de vedere, acest alineat nu e clar. Sincer, noi nu înțelegem ce vrea să spună, nu înțelegem la ce se referă și ce vrea. Pentru, înseamnă, de exemplu, că statele membre care au sisteme de confiscare civilă pot implementa această parte dacă doresc? Nu, nu e clar pentru noi. Bun, cred că e suficient. Bine, mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Macovei. Uh, thank you. So, uh, basically the first part... Mulțumesc. Practic, uh, prima parte a prezentării este depășită pentru că se referea la lucruri care nu există, nu mai există în raport. Un exemplu este acest echilibru al probabilităților, balanța probabilităților pe care nu o veți mai găsi acum în text. Se referă doar la confiscarea extinsă într-o cauză penală cu condamnare penală. În plus, se poate confisca mai mult decât s-a dovedit pe baza infracțiunii specifice, ținând cont de activele persoanei respective. E normal și așa se și face de când s-a adoptat decizia Consiliului din 2005. Încă o dată, confiscarea bazată pe probe nu uh, face obiectul balanței probabilităților. La compromisul 9 se acoperă articolul 5 privind confiscarea care nu se bazează pe o sentință de condamnare. Ne-am referit la articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba de un articol referitor la dreptul la un proces corect, care la alineatul 1 se referă la procesele civile și în următoarele la celelalte tipuri de procese. Este vorba de dreptul părâtului la un proces corect și sigur că ne referim și la Carta Drepturilor Fundamentale. Deci nu am prea multe comentarii de făcut. Eu cred că nu s-a răspuns la întrebări, dar nu vreau să intru în detalii. În privința criteriilor Engel, Acestea nu, nu reprezintă un tip de redactare juridică, însă criteriile sunt în text și se află acolo printre altele. Deci, într-adevăr, s-ar putea spune mai multe. Și da, Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune de mulți ani că chiar dacă un stat consideră că anumite proceduri sunt disciplinare sau știu eu cum, uh, dacă pedepsele sunt grave și criteriile celelalte sunt îndeplinite, atunci se consideră că sunt uh, condamnări penale. Cam atât aș avea de spus și cred că asta înseamnă că mergem mai departe decât uh, ce a cerut serviciul juridic. Alineatul 3 de la compromisul 9 înseamnă pur și simplu că statele care utilizează un uh, astfel de sistem, îl pot păstra, atât. În privința reutilizării sociale și în privința termenului recomandare, la articolul 1, alinatul 1, se recomandă principii generale privind gestionarea, și, uh, gestionarea uh, proprietăților confiscate și am să o las pe Sonia, care e raportor din umbră de la ALDE, să vorbească despre acest lucru, pentru că este amendamentul ei și al doamnei Borselino. Mulțumesc! Până acum am o singură solicitare de luare a cuvântului. Credeam că am două. Cineva de la socialiști? Nu? Ați fost foarte succintă și foarte explicită și vă sunt foarte recunoscătoare. Însă înțeleg că problemele juridice nu s-au rezolvat. Doamna Salfano mai, doamna Alfano mai întâi. Apoi Jung și Sargentini. Monica per questo impegno. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc, Monica, pentru angajamentul herculean. În ceea ce privește reutilizarea pentru obiective sociale a, a uh, proprietăților confiscate, temeiul juridic nu ne permite să acoperim așa ceva. Deci Parlamentul nu uh, va putea să legifereze pe această temă. Am putea să introducem un considerent, însă maxim. În ceea ce privește reutilizarea, dacă facem o interpretare în sens larg, poate. Dar uh, acesta este probabil unul dintre aspectele concludente, deci l-am putea introduce în dispozitiv, în uh, măsura în care uh, prevederile noastre nu au caracter obligatoriu. Am putea să transmitem cel puțin un mesaj politic puternic, clar și precis, am putea spune lucrurilor pe nume și dat fiind că Parlamentul European s-a pronunțat foarte des pentru astfel de practici și uh, Comisia Europeană este tocmai pe cale de a redacta bune practici în acest domeniu. Acest compromis invită statele membre să adopte măsurile necesare pe baza experiențelor dobândite în ceea ce privește destinația bunurilor confiscate și utilizarea lor în proiecte ce permit combaterea infracționalității, ce permit cercetările judiciare pentru ocrotirea interesului public și social. Deci, în același compromis, putem să recomandăm statelor membre să evite infiltrările criminale. Dacă nu transmitem un astfel de mesaj, nu știu, cred că nu e bine. Cred că dacă o facem, transmitem un mesaj politic care reprezintă o bază pentru un mesaj juridic pe viitor. Mulțumesc. Domnul Jung. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc. Am trei, patru puncte de menționat. Primul punct se referă la amendamentul de compromis numărul 7, care cred că a fost modificat din nou la începutul după amiezei și care acum spune că o măsură derivată dintr-o hotărâre a unei instanțe naționale conf trebuie să fie conform procedurilor tradiționale. Mi se pare cam, gra cam vag să spunem proceduri tradiționale. Cred că să se menționeze mai clar o formă de hotărâre. Deci dacă ați putea face o modificare de ultim moment, uh, ca să avem ceva mai precis și nu doar o frază atât de generală privind procedurile tradiționale. În legătură cu ce a spus serviciul juridic privind cu amendamentul de compromis numărul 9, sunt de acord cu Monica Macovei că balanța probabilităților nu are ce căuta acolo. Noi utilizăm aici criterii de drept penal, e corect. Am citit avizul serviciului juridic înainte și Chiar dacă este poate adevărat că criteriile de la articolul 6 sunt uh, corecte, cred că de fapt se face o evaluare dacă este sau nu este un domeniu de drept penal. Și cred că asta și contează aici. Personal, cred că formularea de acolo ar putea să rămână așa deocamdată și la trialog să mai vedem dacă este nevoie să o modificăm ca să o facem și mai clară. Deocamdată însă eu sunt mulțumit de forma sa actuală și cred că cel puțin ce văd înscris de la serviciul juridic uh, este bine, dar la alineatul 3 eu aș fi făcut o altă formulare, spunând, aș fi spus că statele membre au posibilitatea de a aplica sancțiuni civile în proceduri civile în loc de ceea ce se spune la alineatele 1 și 2. cât că așa ar fi putut fi mai clar, cât că aceasta este o soluție posibilă. În cele din urmă sunt de acord cu ce spune serviciul juridic în legătură cu reutilizarea, reutilizarea produselor confiscate. Pentru că așa este redactat acum, se face apel la statele membre și nu este vorba de un limbaj adecvat cu o pentru o directivă, vorbim aici de un act legislativ, nu e o rezoluție în care spunem noi ce dorim să facă statele membre și ce nu. În acest sens, cred că trebuie să ne gândim bine dacă nu cumva să trecem acest text în uh, introducere, în preambul, pentru că mesajul politic menționat de Sonia Alfano este unul foarte bun, n-am nimic împotrivă, dar nu cred că se potrivește în textul directivei. Deci vă rog să vă gândiți bine. Să știți că în orice caz mă impresionează progresul făcut în ultimele săptămâni și am să recomand grupului meu să voteze pentru dacă se soluționează aceste probleme. Mulțumesc, doamna Sargentini. Thank you, Chair. And let me keep this short and focus on... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă refer la un singur punct. Se poate transforma dreptul civil în drept penal? Verzi consideră aici că calea de progres nu este să încercăm pur și simplu să creăm o nouă definiție. Noi avem dubii, nu știm dacă este posibil să utilizăm articole din dreptul civil ca articole de drept penal. Domnul de Jung spune că este o cale de progres și că la trialog mai vedem noi ce mai facem, dacă mai facem niște schimbări sau adaptări. Să știți că mi se pare că e îngrijorător. Mie mi se pare că dacă continuăm așa, și avem un mandat al comisiei noastre să mergem la trialog cu un text uh, cam care șchioapătă, cel puțin, atunci să știți că Consiliul nici nu va negocia cu noi dacă suntem așa de uh, nesiguri. Dacă asta e calea de progres, nu știu ce să zic. Nu știu dacă pot să am încredere în Consiliu. Deci, uh, noi, verzii, Considerăm că neglijarea declarațiilor serviciului juridic al Parlamentului și încercarea de a transforma două acte legislative este o problemă. Mulțumesc. Doamna Macovei. Thank you very much. Mulțumesc. Eu am să mă exprim foarte pe scurt. So, uh, I would say that there are... Aș spune că nu există acum diferențe între avizul serviciului juridic și amendamentele de astăzi. În plus, referirea la articolul, mai este referirea la articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și referirea la cartă. Am mai schimbat uh, acolo unde se spune uh, instanța este convinsă, acesta este un termen din cauzele penale și așa mai departe. De asemenea, ne-am referit la confiscarea care nu se bazează pe o sentință de condamnare și, ținând cont de ce, ce au spus uh, colegii, sigur, eu am să adaug acest lucru la compromis. Dar dacă compromisul înseamnă deprivarea de proprietate, eu nu cred că e altceva decât o hotărâre la sfârșitul unui proces penal. Dar stați să vă citesc textul în urma procedurilor juridice, se ajunge la uh, privarea de proprietate în baza unei sentințe. Deci, cred că e clar și cred că toată lumea e mulțumită. Aș vrea să fim întotdeauna mulțumiți cu toții, ar fi grozav. Am să încerc să rezum situația și includ în dezbatere și o propunere făcută mai devreme, mai degrabă o solicitare a doamnei Alfano de a vota mâine dimineață la ora 9 în loc de mâine după amiază. Nu știu ce părere are doamna raportor, dar vom reveni. În primul rând, remarc că și după dezbatere, serviciul juridic nu este încă 100% mulțumit de amendamente remarc că există un consens în creștere, dacă pot să-i spun așa, între majoritatea grupurilor politice dacă este nevoie de ajustări, de finețe. Și în al treilea rând, în ceea ce privește votul, pot să vă spun că mai întâi am analizat ordinea de zi și că nu e ușor, pentru că votul acesta și încă două uh, voturi, voturi mai scurte trebuiau să dureze 70 de minute și mâine dimineață nu avem decât 30 de minute. În plus, mulți deputați nu vor uh, afla că s-a făcut această schimbare și probabil vor ajunge după nouă. În al treilea rând, am, uh, avem uh, un raport prevăzut mâine la nouă al doamnei Flașicova și am întrebat-o dacă ar fi de acord cu această amânare și nu ne-a răspuns încă. Am cerut, uh, am invitat de asemenea uh, organismul comun de supraveghere să vină mâine la 9.30 să ne facă o prezentare pe care acum ar trebui să o mutăm după amiaza ca să avem suficient timp pentru voturi. Așteptăm și răspunsul lor și în cele din urmă PPE-ul ne-a rugat să votăm acest lucru. Dar aș vrea să știu ce părere are doamna raportor. În principiu, ați fi de acord să votăm mâine la 9 în loc de mâine după amiază la 3? Nu înțeleg prea bine. Eu oricum aveam de gând să fiu mâine la crim să votez la 9 dimineața. Dar ați spus că poate că multe persoane nu vor veni la vot și că ar veni dacă ar ști că e votul liber. Pe mine mă interesează să fie cât mai multe persoane prezente, cât mai mulți membri. Așa cred și eu. Am aici niște documente în față, dar să știți că sunt cam blocat aici. Aici se spune că mâine la 9 avem mai întâi raportul doamnei Flașicova-Benova și la 9.30 avem prezentarea celui de-al treilea raport de inspecție al Organismului Comun de Supraveghere al Europol referitor la aplicarea acordului TFTP și apoi mai avem alte chestii. Nu e niciun vot prevăzut la 9. A, votul la crim. Ești din ce în ce mai complicat, știți ce? Eu n-am nicio legătură cu crim, dar președinta crim a cerut ca votul la libe să aibă loc la nouă. Știți ce? Nu va fi o dezbatere lungă. Am să dau cuvântul doamnei Alfano, președinta CRIM, să facă cererea ca să ne explice în 30 de secunde care este situația și apoi doamna Sargentini, care a cerut cuvântul. Si, allora, visto che c'è Monica, rispiego... Da, văd că Monica este prezentă acum. Și aș vrea să vă explic situația. Mâine după amiază, la ora 15, când este prevăzut votul la LIBE, la Comisia CRIM, în același timp, este prevăzută o activitate organizată de acum șase luni la invitația președintelui Schulz cu deputații naționali și deci la ora 15 are loc deschiderea oficială la CRIM de către doamna comisar Malmström. Doamna președinte, deci vreți să votați mâine dimineață la 9 la Libe, da sau nu? Și ați făcut asta cu consultare cu raportoarea, da sau nu? Da, eu v-am spus asta când am început reuniunea. Chiar la început, la ora 3, v-am întrebat dacă s-ar putea să nu votăm la 3 la liber, ci să votăm mâine dimineață la liber fie la început, fie la mijlocul dimineții. Pentru că și dacă avem voturi prevăzute la crim, ne adaptăm la ce doriți dumneavoastră. Fie că vreți la 9, fie la 10 jumate, cum vreți. La 9 sau nu, nu se poate mai târziu. Doamna Sargentini și apoi doamna Mathieu. Mulțumesc, doamnă președinte, de aceea asistenții mei m-au rugat să vin aici, pentru că am fost confruntată cu posibilitatea unei modificări a votului la liber. Ne aflăm cu mai puțin de 24 de ore înainte de vot, mai ales dacă va avea loc mâine la 9. Avem un mandat dublu, avem membri care sunt membri plini și aici la Libe și la Crim, deci nu putem face două voturi în același timp. Și nici nu cred că astfel de dorințe trebuie să fie făcute așa, ci cred că prin coordonator. Eu sunt coordonator la CRIM și vă rog frumos, haideți să nu facem schimbarea și să păstrăm votul așa cum este prevăzut după amiaza, ca să putem toți să avem suficiente persoane prezente la vot. Eu nu înțeleg de unde vine această propunere și nu mi se pare că s-a dezbătut la coordonatori. Doamna Mathieu. Ba nu, nu, nu. Acum are cuvântul doamna Mathieu. Ea este cam complicat. Am, uh, avem această comisie CRIM care îi supraîncarcă pe toți parlamentarii și ar fi bine să mai ungem un pic mecanismul, că nu prea merge. Avem acest raport intermediar la CRIM, care trebuie să fie votat. Au fost enorm de multe amendamente, 700 de amendamente pe acest raport. Acum raportorul negociază amendamente de compromis ca să uh, fie gata pentru votul de mâine. Deci Comisia CRIM este gata să se să-și adapteze orarul de vot Comisiei Libe, dar trebuie ca și Libe să facă un mic efort. Eu nu sunt uh, convinsă că e bine. Știți că e joia înălțării, ca să vă spun pe șleau la catolici, știți că miercuri după amiază, uh, miercurea după amiază, dinainte de joia înălțării, nu cred eu că se va înghesui lumea să vină la vot, fie că e vorba de votul crim, fie că e vota de votul liber. Trebuie să ținem cont de prezența deputaților. Dacă vreți să aveți prezență maximă la vot, uh, Cred că trebuie ca ambele voturi să aibă loc miercuri dimineață, pentru că... Pentru că miercuri după amiază nu cred că va mai fi nimeni prezent. Dar nu vorbim de miercuri, vorbim de marți, de mâine. Dar știți că miercuri e 8 mai, zi liberă în multe state membre. Deci, dacă vrem vot, trebuie să, le, să facem votul mâine dimineață. Mulți deputați sunt prezenți luni după amiaza, grupurile politice pot să ceară membrilor să fie prezenți marți dimineață și să participe la ambele voturi. Nu sunt voturi foarte lungi, e vorba de amendamente de compromis peste tot, deci să aibă loc toate voturile marți dimineața și gata. Eu cred că așa s-ar mai uh, aranja treaba. Doamna Macovei. Da, mi-ați dat cuvântul? Da, mulțumesc. Doamna Alfano a făcut o propunere Mă întrebați dacă m-a întrebat. Da, m-a întrebat. Sunt de acord. Crim este flexibil, se pare, și eu sunt membru acolo și sugerez să facem mai întâi votul la libe la uh, 9, la 10. 10? Nu, pe ordinea de zi nu se poate 10, trebuie să fie 9. Bine, 9, începem cu votul la libe și apoi continuăm cu voturile la crim. Dar e vorba de multe schimbări și, doamnă Matiu, să știți că nu vorbeam de votul de miercuri, ci de votul de marți, de mâine. Deci, în loc de mâine după amiază, doamna Alfano vrea să votăm mâine dimineață. Dar multe persoane încă nu au venit, nu sunt aici. Eu nu sunt prea mult uh, favorabil acestei propuneri, nici nu cred că trebuie discutată în afara reuniunii coordonatorilor. Eu, de fapt, aș vrea să-i rog pe coordonator să analizeze acest lucru, însă, în principiu, eu nu cred că trebuie modificată ora votului. Așa s-a prevăzut, înțeleg că doamna Macovei este flexibilă, personal. Dar uitați, dar au spus că au altceva la trei. Vine Malmström, vin deputații naționali. Da, dar totdeauna e ceva. E vorba nu de miercuri, ci de mâine, marți și eu nu m-aș vrea să mai discutăm prea mult, fiindcă până la urmă fiecare are altceva în program. Nici mie nu prea îmi place, doamna Alfano, că ați menționat acest lucru acum. Știți ce? Mie mi s-a spus că trebuie să prezidez la 3 fără 10. Trebuia să se aranjeze totul dinainte și nu s-a aranjat. Eu vă sugerez să încheiem reuniunea, să lăsăm coordonatorii să soluționeze problema pe mail în această după-amiază și dacă toți coordonatorii cred că votul trebuie să aibă loc Unu mâine dimineață la 9 și dacă celelalte puncte de pe ordinea de zi pot fi reorganizate, ceea ce nu-i de la sine înțeles, am invitat și noi oameni din afară să țină prezentări aici și nu putem să le spunem, știți ce, am greșit. Avem și noi o ordine de zi, cred că coordonatorii trebuie să analizeze totul în această după-amiază și nu e cazul să mai discutăm acum aici. Îmi pare rău că sunt atât de dură, cred că am încheiat dezbaterea pe fond. Da, doamna Mathieu, îmi pare rău, dar de ce nu putem vota? Să se discute diseară la coordonatori? Dar nu are loc o reuniune de la coordonatorilor. Păi nu eu am zis, dumneavoastră ați zis. Doamna Mathieu, spune președinta, am încheiat acest punct. Îmi pare foarte rău, dar știți ce? Nu eu am creat toată confuzia aceasta. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dar nu am înțeles ce hotărâre ați luat. Știți ce? Eu cred că coordonatorii grupurilor politice trebuie să rezolve problema pentru că e treaba lor. Written procedure. In contatto già da qualche giorno. Mrs. Alfano, e non è corretto quello che è stato detto dalla collega Alfano, the point is closed. Doamna Alfano, am încheiat acest punct. Trecem acum la protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. Domnul Albrecht e raportor, dar văd că încă n-a venit. Haideți să luăm o pauză de 10 minute și începem la 5 fără un sfert cu raportul domnului Albrecht. Ok, colleagues, we continue. Dragi colegi, haideți să reluăm ședința. First of all, for your information, the... Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că ordinea de zi nu se va modifica. Trecem acum la raportul domnului Albrecht, care vorbește cu cineva. Domnule Albert, sunteți gata? Da, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să-mi cer scuze din cauza amânării, o parte dintre colegi nu pot să ia parte la ședința de astăzi. Știu că această amânare a provocat probleme pentru toate grupurile. Sper ca toate grupurile totuși să poată fi prezente. Cred că ar trebui să avem, să avem un schimb de opinii în cadrul liber referitor la amendamente, pentru că există atât de multe amendamente care au fost înaintate, există atât de multe puncte care trebuie discutate. La ultima întâlnire nu am putut face acest lucru. Astăzi ne aflăm aici, dar fără colegii mei raportorii din umbră, domnul Vos, doamnă Satfor și raportorul din umbră pentru S&D, domnul Druțas. Din acest motiv, nu pot decât să vă spun că mă aflu aici pentru a asculta, pentru a vedea care sunt grijile dumneavoastră, îngrijorările dumneavoastră, pentru a vă răspunde la întrebări și pentru a comunica rezultatul întâlnirii de astăzi mâine, raportorilor din umbră, pentru că ne vom întâlni mâine pot să vă spun uh, pe scurt care este situația actuală. Până acum s-au organizat patru sau cinci întâlniri cu raportorii din umbră. După cum vă spuneam, um, au fost anunțate foarte multe amendamente, sunt multe puncte importante și din acest motiv nu am reușit să întrunim numărul de runde de discuții, de dezbatere pe care doream să-l întrunim până astăzi. Avem nevoie, prin urmare, de mai mult timp și cred că este evident că nu vom putea vota eh, pe data de 29 mai. Iată, trebuie să amânăm votul. Dorim totuși să finalizăm aceste două dosare, regulamentul și directiva pe care o vom discuta mâine. Ar trebui să le votăm împreună înainte de vacanța de vară. Încercăm să facem acest lucru posibil cât se poate de repede, dar avem nevoie de mai multe întâlniri. Am planificat deja o serie de întâlniri. Mâine, de pildă, ne vom întâlni pentru a discuta despre amendamentele de compromis. S-au înregistrat progrese. Ultima întâlnire fost una foarte promițătoare. Am reușit să ne punem de acord referitor la câteva puncte de compromis, dar e foarte greu să ne definim o poziție concretă puteți constata că toate amendamentele sunt relaționate când vorbim de anumite norme referitor la procesarea datelor cu caracter personal. Nu putem face o deosebire aici de um, drepturile um, individuale. Vorbim iarăși de un control al proceselor de prelucrare a datelor. În linii mari vom respecta principiile rezoluției din 2011, vom respecta și directiva din 1995. Nu vrem să schimbăm complet sistemul, nu vrem să avem alte norme în cele din urmă, vrem să avem un set uniform, comun de norme. Acesta este obiectivul nostru. Dorim, de asemenea, să integrăm experiența dobândită în ultimii 10-15 ani în uh, ceea ce privește mediul digital. Cred că suntem pe drumul cel bun, vom reuși să adoptăm acest amendament de compromis uh, beneficiind de sprijinul um, unei majorități ample, după părerea mea, dar mai avem încă nevoie de discuții cu raportorii din, umbri, din umbră. Uh, vă rog, uh, simțiți-vă liber să luați legătura cu raportorii dumneavoastră din umbră sau să mă contactați pe mine dacă există anumite puncte pe care doriți să le introduceți în această dezbatere Depindem foarte mult de încrederea dumneavoastră în fiecare raportor din umbră. Încercăm să ajungem la um, un sprijin cât mai amplu pentru aceste amendamente, pentru a ușura apoi votul la acestea. Nu e deloc ușor. Încercăm să facem tot ce putem pentru a ușura lucrurile pentru dumneavoastră și pentru a avea apoi un, un mandat de negociere cu Consiliul înainte de vară. Cred că Președinția Consiliului, președinția irlandeză um, face o treabă excelentă, au uh, înregistrat și progrese și sper că vor putea să adopte și ei mandatul um, lor de negociere sau cel puțin temeiul pentru mandatul de negociere înainte de pauza de vară pentru a putea demara negocierile imediat după aceea. Mulțumesc foarte mult și aștept cu mare interes schimbul de opinii. Mulțumesc foarte mult, domnule Albrecht. Spuneați uh, că a fost foarte greu pentru mulți membri să ia parte la ședința de astăzi, deci avem puțini raportori din umbra astăzi. Cred că domnul Van de Camp îl va lăuncui pe raportorul PPE, domnul Axel Voss, Doamna Interfeld, vă mulțumesc foarte mult. După cum spunea Ian Philip deja, domnul Axel Vos nu poate fi prezent astăzi aici. E o adevărată onoare pentru mine să îl înlocuiesc. PPE a subliniat întotdeauna că, în ceea ce privește protecția datelor, drepturile cetățenilor și uh, funcționare a pieței interne trebuie armonizată. Ambele uh, laturi trebuie consolidate pentru a asigura un viitor solid pentru o viitoare legislație pentru protecția datelor. PPE salută amendamentele care vizează punctele cheie semnalate în repetate rânduri de PPE și am să vă prezint în continuare despre ce e vorba. În primul rând, reducerea birocrației referitor la obligațiile pentru uh, documentația și informațiile ce trebuie prezentate de IMM-uri. În al doilea rând, clarificarea responsabilităților pentru um, operatori și controlori. În al treilea rând, uh, permiterea folosirii datelor pentru modelele de afaceri existente, în al patrulea rând datele ce pot fi folosite de companiile de asigurări, în al cincilea rând datele ce pot fi folosite pentru cercetare, 6. încurajarea autoreglementării pentru companii, în locul unor uh, proceduri anevoioase ce ar trebui desfășurate de autoritățile pentru uh, supravegherea datelor. În continuare, portabilitatea datelor, dreptul de a fi uitat, adaptarea acestor uh, principii la ceea ce e într-adevăr fezabil. Acest lucru nu înseamnă că vom, negă, vom neglija drepturile cetățenilor. Este esențial să ajungem la un echilibru. Mulțumesc, doamna Romero Lopez, pentru S și D. Vă mulțumesc nu pot să mă pronunț în numele lui Dimitris pentru că nu m-a rugat să fac acest lucru. Dar aș dori să profit de această ocazie pentru a face câteva observații și eu am înaintat amendamente și, uh, bineînțeles, aș dori ca aceste amendamente să se bucure de binecuvântarea amen, um, raportorului. Primul amendament e 977, care presupune posibilitatea de a retrage consimțământul pentru folosirea datelor cu aceeași ușurință uh, ca atunci când se oferă acest consimțământ. Uneori e foarte ușor să îți oferi consimțământul și e foarte greu din punct de vedere tehnic să retragi acest consimțământ. pentru ca situația să fie clar înțeleasă și pentru ca persoana vizată să își poată retrage consimțământul cât se poate de ușor. Cred că e o idee interesantă. O altă idee care aș dori să fie acceptată de raportor se referă la acele companii care stochează volume impresionante de date, acele cloud computing companies. Adesea se recurge la subcontractare aici și, evident, ar trebui să aibă angajați responsabili pentru protecția datelor, în cazul cărora să se aplice aceleași norme ca și pentru um, personalul de control uh, responsabil de protecția datelor în uh, compania principală. Cred că este un punct foarte important uh, pe care trebuie să-l includem pentru a gestiona prelucrarea datelor în cloud computing. O altă idee importantă vizează un nou mecanism de asigurare a coerenței. Există mai multe filiale ale companiei și uh, mecanismul de control se află în uh, sediul companiei. Iar acest mecanism de care vorbim pune probleme din punct de vedere al resurselor. Dacă cineva are, de pildă, problemă cu o companie care are mai multe filiale, autoritatea de control a companiei mamă este cea care ia în practică, ea este cea care hotărăște în cele din urmă și cred că în practică acest lucru va ridica numeroase probleme, nu numai în ceea ce privește transpunerea în diferitele sisteme juridice, pentru că știm că legislația diferă de la un stat membru la altul. Aș propune, prin urmare, ca, dincolo de autoritatea de control din sediul, din compania mamă, când vine vorba de activitatea filialelor, uh, cred că și activitatea acestora trebuie coordonată. Iată un element important și tocmai um, acest aspect al coordonării ar trebui să fie suficient pentru a rezolva orice problemă ar apărea. Deci, responsabil nu ar fi uh, autoritatea de control din statul membru unde uh, își uh, află sediul compania mamă, ci um, autoritatea de control din statul de origine. Iată, o propunere ce vine din uh, partea Agenției Spaniole de Control, pentru că au constatat că s-ar putea să apară probleme în viitor. E o idee pe care sper că raportorul o va accepta. Profit de asemenea de această ocazie pentru a-l felicita pe raportor pentru activitatea dumnealui. Cred că amendamentele sunt excelente. Mai există cineva care dorește să intervină? Nu. Atunci uh, am să dau mie cuvântul, foarte pe scurt. Două observații în ceea ce privește domeniul de aplicare. În primul rând, um, abordarea pe pachetă despre care s-a vorbit atât de mult. Nu sunt încă convinsă, dar poate președinția irlandeză ne poate lămuri că statele membre au renunțat complet la ideea de a elimina în serviciile publice orice ar însemna acest lucru din regulament, de a introduce aceste servicii în uh, cadrul directivei, care s-ar putea ca în cele din urmă să nici nu mai fie adoptată. Și ține foarte mult de domeniul de aplicare. Am cerut un instrument unic, dacă nu ni s-a uh, permis acest lucru, am cerut o abordare pe pachete și aș dori să primesc promisiunea Consiliului că serviciile publice vor rămâne în cadrul regulamentului și că directiva se va referi doar la excepția privind autoritățile de uh, aplicare a legii. În continuare, în al doilea rând, mi se pare foarte important uh, să vorbim despre definiția protecției datelor. Cred că uh, va fi un punct foarte important. Vorbim foarte mult de caracterul anonim al datelor. Eu personal nu mai cred în uh, acest atribut. Date anonime pot fi folosite și se folosesc tot mai mult pentru a identifica persoane fizice. Și există foarte puține diferențe, ca să nu spunem că nu există nicio diferență, de fapt, uh, în ceea ce privește identificarea și individualizarea unei persoane fizice prin date cu caracter anonim. Cred că trebuie să adaptăm agențiile noastre de protecție a datelor la acest uh, fenomen. Sunt uh, foarte curioasă să care este părerea experților Săptămâna trecută am organizat o întâlnire cu experți din domeniu care, din păcate, mi-a confirmat temerile. Cred că este un punct crucial. Trebuie să definim datele cu caracter personal, inclusiv, incluzând uh, posibilitatea de a uh, individualiza persoanele fizice, pentru că acest lucru va determina importanța, va determina felul în care se va contura pachetul pe care îl vom adopta. Am să rog acum Comisia să intervină dacă dorește, apoi am să dau cuvântul președinției irlandeze, după care revenim la raportor. Comisia, nu știu dacă doriți să interveniți. Thank you very much, uh, Chair. I'm Paul Nimitz. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu vin de la DG Justice și sunt responsabil de acest dosar. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să spun câteva cuvinte. Apreciem foarte mult munca care a fost făcută între raportori în Parlament și ne oferim ajutorul tuturor raportorilor în mod individual, dar și grupului. Și dacă acest lucru a fost, ne-a fost solicitat în trecut, am participat la discuție și am oferit asistență tehnică. Ne-am bucurat să continuăm să colaborăm în acest mod. Observăm că există niște elemente de progres paralele între Parlament și Consiliu și suntem încrezători de faptul că această muncă va ajunge la un bun sfârșit în timpul alocat. Nu încercăm acum să facem o revoluție, vorbim despre fapt, de fapt despre o evoluție în ceea ce privește legislația care există deja în ceea ce privește protecția datelor. Am spus de la început că nu dorim să îmbunătățim legislația care există, atât în directivă cât și în decizia cadru. Dorim să îmbunătățim lucrurile și pentru indivizi, dar și pentru funcționarea pieței comune. În Parlament, Așteptăm cu nerăbdare, uh, în Parlament examinăm cu foarte mult raportul VOS din 2011, care a fost sprijinit foarte mult în plenară. Acesta este cel care conturează poziția Parlamentului. E aceeași poziție pe care a urmărit-o și Comisia când a elaborat propunerea legislativă. Și sperăm să colaborăm cu toate grupurile politice cu raportorii și sperăm că cu toții sunt ghidați de același raport, și anume raportul VOS. Acesta este punctul nostru de vedere în ceea ce privește starea de fapt a lucrurilor pentru moment. Apoi, doamna președinte a pus două întrebări. Aș dori să spun câte ceva și despre acestea. Tratatul, în articolul 72, exclude autoritățile de aplicare a legii. E clar că nu ne dorim să schimbăm tratatul. În același timp, există diferite capitole în tratat și în directivă și în decizia cadru se spun directiva se aplică tut tuturor aspectelor, cu excepția autorităților poliționești. Iar apoi, cea cadru are de-a face cu dreptul penal. Totul e foarte logic și aceasta este și structura pe care am propus-o noi, un regulament pentru tot, făcând excepție directiva care face referire la un capitol care este deja acoperit de decizia cadru. Totul are logică dacă ținem cont de structură, de structura tratatului. Bineînțeles că exceptarea serviciilor publice din întreaga directivă e de neconceput, pentru că acest lucru ar însemna că cetățenii noștri, în fața acțiunilor statului, nu vor beneficia de niciun fel de protecție, protecție care exista înainte sub directivă. Așa că eu nu cred că discuțiile vor urma această cale. Dar întotdeauna s-a spus și a fost și o concluzie a Consiliului că dorim să îmbunătățim nivelul de protecție al cetățenilor, dar mergând mână în mână cu realitatea digitală și cu posibilitățile care există de încălcarea drepturilor individuale digitale, când totul poate să fie copiat și transmis la nesfârșit pe internet. În ceea ce privește definiția datelor personale, ați văzut că în propunere am menținut în principiu definiția care există în directivă. Iar dacă e necesar, suntem deschiși în ceea ce privește evoluțiile tehnologice să clarificăm această definiție și anume ce sunt datele personale. Apoi, anumite date, numite date pseudonime, trebuie să se încadreze și ele în uh, regulament și în directivă. Da, e adevărat că în Statele Unite s-a văzut că cu doar patru seturi de date, și anume vârsta, codul poștal, sexul, și încă ceva, mai exista un, un uh, indicator, 95% din populație poate fi in, identificată pe baza acestui set de date. Așa că trebuie să fim foarte atenți când discutăm despre obligativitatea de protecție în legătură cu aceste date pseudonime. Pe de altă parte, dacă într-adevăr e adevărat că un individ poate, poate să fie identificat așa, atunci vorbim despre ceva ce nu mai face parte din regulament. Aceasta ar fi contribuția noastră la cele două întrebări ale președintei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Gogan, din partea președinției irlandeze, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi spune ce se întâmplă acum în Consiliu. Știți că am dorit să încercăm să maximizăm progresul care poate fi făcut în legătură cu această discuție în ultimele șase luni. Am avut 20 de întâlniri deja pe acest subiect, vom avea 26 de, de întâlniri pe acest subiect până la sfârșitul mandatului. În 6 iunie vom discuta în Consiliu, vom încerca să aducem niște răspunsuri la întrebări pe primele capitole, primele patru capitole de la 1 la 4 însă să nu credeți că vorbim despre o înghețare a textului. Intenția noastră e să ținem cont de mai multe elemente, de uh, o extindere în ceea ce privește și statele metre. Și sunt niște aspecte care, pe care miniștrii trebuie să ia decizii. Săptămâna trecută și în săptămâna aceasta am încercat deja să eliminăm unele din punctele spinoase care există, ne-am ocupat de domeniul de aplicare și ne vom ocupa și de definiția consimțământului și cea a libertății de vorbire și libertății de expresie. Ministrul meu, la sfârșitul ultimului Consiliu, a spus că e important să avansăm cu grijă, e important să avem un instrument la sfârșitul acestui proces care să ne ajute să ne atingem obiectivele. Acum, în ceea ce privește sectorul public, ministrul nostru a spus foarte clar că statele membre, în general, își doresc mai multă flexibilitate pentru sectorul public în cadrul regulamentului. Însă această dezbatere trebuie să fie închisă în Consiliu, însă acest lucru nu se va întâmpla sub președinția irlandeză. Vă mulțumesc, doamna președinte, da, vă mulțumim. Autoritatea pentru protecția datelor trebuia să intervină, dar nu văd niciun reprezentant acum în sală și atunci ne întoarcem la domnul raportor, domnul Albrecht. Mulțumesc foarte mult! Doar niște comentarii pe scurt la punctele atinse de europarlamentari. Cred că toate cele spuse de domnul Van de Camp sunt uh, lucruri asupra cărora ne aplecăm acum. În ceea ce privește sănătatea, cercetarea pot să spun că am încercat împreună să găsim o soluție la îngrijorările care au fost exprimate. Cred că în curând vom ajunge la consens și pe aceste puncte. Deja am înregistrat progrese. Impresia mea e că și punctele menționate de dumneavoastră vor fi abordate în amendamentele de compromis, apoi portabilitatea datelor și dreptul de a fi uitat. În raportul meu am încercat deja să includ propunerile făcute de comisie Cred că ar trebui să ne concentrăm pe chestiunea principală și anume ce ne dorim să aduc aceste noi dispoziții în ceea ce privește mediul digital și, în general, să vedem și care sunt toate consecințele pe care le-ar putea avea aceste noi dispoziții. Eu cred că vom putea să găsim o soluție pe baza propunerii mele Domnului Lopez pot să-i spun că la primul punct, în ceea ce privește consimțământul și posibilitatea de a retrage consimțământul, am găsit deja o posibilitate de a salvgarda acest drept. Apoi, competența din mecanismul de consistență, competențele dintre autorități atunci când vorbim de purene aplicare. Din nou fac trimitere la propunerea mea, la raportul meu, unde am spus clar că trebuie să existe un ghișeu unic, da, e clar, pentru că punerea în aplicare până la urmă trebuie să existe o autoritate în acest sens în sediul principal. Uh, dar trebuie să existe și o autoritate care să coordoneze toată această punere în aplicare. Și trebuie să se cadă de acord asupra unei interpretări comune cu toate celelalte autorități competente care reprezintă cetățenii, de exemplu. Cred că și acest element este unul de care este neapărat nevoie. Așa cum ați spus, ați subliniat și dumneavoastră, pentru cetățeni poate să existe o problemă, să existe diferite limbi și diferite autorități în statele membre la care ar trebui să se adreseze. Și apoi, doamne Invelt, vreau să spun din nou că avem această abordare de tip pachet din partea Parlamentului. Ne-am dorit ca aceste propuneri să fie negociate în paralel, atât regulamentul cât și directiva. Și apoi, domeniul de aplicare al regulamentului nu ar trebui să fie restrâns. În, în ceea ce privește autoritățile publice, cred că o consecință foarte clară a rezoluției din iulie 2011, și anume raportul VOS, în aceasta am spus foarte clar că ne-am fi dorit să existe un singur instrument juridic. Iar acum, în ceea ce privește temeiul juridic, avem aici doar autoritățile de aplicare a legii, acceptăm această excepție din partea Comisiei, dar alte schimbări nu trebuie să intervină. Și sperăm că aceasta va fi și poziția Parlamentului în Consiliu, în final. Încă un punct. Au existat foarte multe întrebări din partea unor grupuri de interese în ceea ce privește posibilitățile pentru arhivele publice și munca pe care o au acestea în legătură cu datele personale. Vreau să spun foarte clar aici că toate grupurile și toți reprezentanții au fost de acord ca posibilitățile pentru, autorități, pentru arhivele publice să existe, să nu li se diminueze poziția față de situația în care se află ele astăzi. Nu trebuie să le fie îngreunată munca. Vrem să clarificăm cumva în regulament că, bineînțeles, statele membre, prin uh, legislația care există în statele membre, pot să asigură în continuare munca arhiviștilor și acest lucru va apărea și în acest regulament. Spun acestea doar pentru că foarte mulți au fost îngrijorați de acest aspect, iar noi deja am căzut de acord asupra unui text în acest sens și de aceea țin să vă asigur că ținem cont de toate aceste îngrijorări, le discutăm împreună toate grupurile politice, așa cum am spus, și dorim să continuăm la fel, să colaborăm pe bază de consens, dar ne dorim și să muncim repede. Credem că, din partea Parlamentului, e deja momentul să existe acest instrument legal, să existe o certitudine pentru autorități, pentru cetățenii în întreaga Europa atunci când vorbim despre regulile privind protecția datelor. Deja am făcut foarte multe în ceea ce privește abilități tehnice de de transferarea datelor personale la nivel transfrontalier peste tot în Europa și de aceea cred că acum e timpul să avansăm cu aceste reguli, cu regulamentul, cu directiva și să încercăm să ne definim bine poziția în Parlament înainte de vară. Și e nevoie și de efortul statelor membre conduse de președinția irlandeză să ajungă la concluzii astfel încât, după vară, să începem într-adevăr negocierile pe aceste pachete. Cred că cu toții avem același cel și anume să terminăm acest dosar înainte de următoarele alegeri europene, pentru că cetățenii vor să vadă rezultate. Așa că eu cred că merită să investim multe eforturi și vom face acest lucru. Există reuniuni în săptămânile următoare. Președinția irlandeză lucrează foarte mult și cred că dacă ne unim forțele, vom ajunge la o încheiere a acestui proces și la un rezultat bun. Sunt foarte încrezător în acestea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, care cred că va fi foarte scurt, despre strategia de cibersecuritate a Uniunii Europene. Nu, am primit o nouă versiune a textului pe care trebuie să vi-l prezint. Bun. Strategia de cibersecuritate a Uniunii Europene, adoptată de Comisia Europeană la data de 7 februarie, s-a adoptat atunci o comunicare, apoi Comisia IMCO, Comisia competentă pe fond, pregătește o propunere de moțiune de rezoluție. Raportor este domnul Schwab din partea PPE însă textul acestei rezoluții nu îl avem încă, așa că eu propun să amânăm această discuție. Veți primi rezoluția prin e-mail. Termenul de depunere a amendamentelor e data de 14 mai la prânz și votul va avea loc în libe la data de 29 și la data de 30 mai Amendamentele sunt pentru această rezoluție. Văd că deja toată lumea se grăbește spre ieșire în piața Luxemburg pentru a se bucura pentru primele zile de primăvară. Cred că e o reacție foarte inteligentă. Dacă nimeni nu are nimic de spus, atunci ședința se suspendă. Mulțumesc!